Urmează acum declarația în altei vicepreședintea Comisiei, în altul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la clauza de apărare reciprocă. Doamnă Vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu, este, nu sunt vremuri obișnuite pentru Europa, acest lucru este clar. Ne aflăm în fața unor provocări fără precedent. Cetățenii noștri au așteptări, iar această uniune de 28 de state este foarte complexă Răspunsul nostru la teribilul atentat de la Paris uh, cred că a surprins mulți observatori, pentru că mulți dintre ei au preconizat că uh, Europa ar putea să fie divizată și uh, cutremurată de lupte interne. Dar toate reuniunile la nivel înalt din Europa, după uh, Ă, aceste ă, atentate a dovedit că suntem uniți. După cum știți, atacurile teroriste de la Paris ă, au determinat ca Franța să solicite susținerea statelor membre conform articolului specific din tratatul european. Iar pe 17 noiembrie statele membre au trimis un mesaj puternic de unitate, de solidaritate adresat Franței. Dincolo de mesajul politic, articolul 42.7 al tratatului conține obligații concrete pentru statele membre. Într-adevăr, statele membre au o obligație trebuie să furnizeze asistență statului membru care este atacat cu toate mijloacele de care dispun. Această formulare se înțelege de obicei ca uh, utilizarea la mijloace militare, dar fără îndoială articolul 42.7 prevede și implică și asistență de natură uh, nemilitară. Articolul uh, exprimă un nivel înalt de angajament. Deci toate statele membre trebuie să determine exact natura asistenței uh, pe care urmează să o furnizeze. Da, principiul principal este unitate în diversitate. Franța a solicitat susținerea Uniunii Europene, sprijinul Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană a răspuns într-o manieră unitară. Ministrul Apărării din Franța a formulat două solicitări specifice. În primul rând, să susțină operațiile pe care Franța le va conduce împotriva Daesh în Siria și Irak și, pe de altă parte, să uh, furnizeze uh, resursele necesare în cadrul operațiilor militare în uh, cadrul acțiunii Franței de a combate Daesh. Franța va formula solicitări specifice ca urmare a Consiliului European al Ministrilor Apărării și va solicita de asemenea structuri ale managementului crizei pe plan comunitar. Nu există proceduri specifice, după cum știți, pentru implementarea articolului 42.7 și, după cum știți, acest articol până acum nu a fost invocat în cadrul instrumentelor europene. Implementarea ă, ca atare poate fi adaptată circumstanțelor specifice iar articolul 42.7 nu are prevederi clare privind structurile ă, europene, trebuie să existe instrumente și mecanisme în ă, statele care sunt amenințate și statele care trebuie să furnizeze această asistență. Deci, sigur, formularea acestui articol din tratat nu aduce precizări, dar noi la nivelul Consiliului, la solicitarea Franței, dorim să implicăm structurile europene de-a lungul uh, procesului de implementare a acestor prevederi. La întâlnirea Consiliului eu uh, am promis o susținere um, și uh, venim în întâmpinarea acestei solicitări în cadrul politicii noastre de securitate și cooperare. Deci, eh, Franța solicită și un eh, proces de implementare eh, pe planul garantării securității, dar și pe plan militar. Iar în ce privește angajamentul Franței în lupta împotriva Daesh, nu a avut consecințe pentru misiunile Uniunii Europene în care Franța este parte. Flexibilitatea articolului 42.7 permite oricărui stat să recurgă și la alte aranjamente de securitate complementare. Articolul în sine se referă strict la uh, angajamente și cooperare în acest domeniu care uh, trebuie să uh, respecte și angajamentele uh, din cadrul tratatului NATO pentru statele care sunt implicate. Cum trebuie să înțelegem că nu există niciun fel de stat național singur care poate să facă față provocărilor Trebuie să existe uh, unitate și doar așa vom putea fi puternici. Iar în ce privește diversitatea sistemelor noastre de apărare, uh, nu poate constitui o garanție. Noi trebuie doar prin unitate să fim puternici. Nicio altă putere din lume însă nu poate să mobilizeze o asemenea varietate de politici de apărare și de instrumente de apărare. Unitatea în diversitate, aceasta este, cum spuneam, forța noastră, putem recurge la ea, putem să folosim toate prevederile tratatului atunci când ele servesc interese naționale și colective. Noi ne plângem adesea de divizarea noastră, dar ă, avem și motive să fim mândri de unitatea și de forța noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! doamnei comisar Mogherini și începem acum dezbaterea. Îi dau cuvântul domnului Galer pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Franța, după atentatele reprobabile de la Paris, a fost primul stat care a utilizat uh, clauza de apărare reciprocă conform articolului 42 alinetul 7. Noi salutăm reacția tuturor statelor membre la această invocare. Suntem însă conștienți de faptul că acest articol reprezintă în primul rând și o chestiune politică și situația pentru țara care a creat uh, prima acest uh, precedent nu este una comodă. Franța a trebuit uh, singură să definească de ce are nevoie și apoi să se atrezeze în bilateral fiecărui stat membru. Cred că în anul 2012 deja solicitasem să se stabilească deja măsuri practice și linii directoare pentru situația în care acest articol se va aplica și de asemenea să se analizeze cum anume să se reacționeze concret și cine să răspundă de ce anume. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum, așa cum bine ați și spus. Avem de a face din nou cu o situație în care granițele între securitate internă și securitate externă dispar și de aceea ar fi extrem de important să activăm toate posibilitățile pe care ni le oferă tratatul. În domeniul securității interne este evident că autoritățile polițienești, cele de frontieră, și serviciile secrete trebuie să, împ- să-și împărtășească informațiile de care dispun, să se informeze reciproc, să nu se aștepte până se întâmplă ceva. Iar în domeniul securității externe suntem convinși că acele state membre care doresc să colaboreze mai strâns și care doresc să se angajeze mai mult pot să aibă grijă ca prin activarea unei colaborări permanente structurate să fie posibilă o mai bună planificare și executare a acțiunilor comune. Mulțumesc, domnule Galler. La început uitatem să spun că suntem, avem o asemenea întârziere încât nici în această dezbatere nu se acceptă cartonașe albastre. Urmează acum, domnul minute și jumătate, domnul Pașcu. Um, I can only regret that Pot doar să regret că raportul pe care l-am pregătit în 2012 a venit cu patru ani prea devreme după ce am ascultat ce a spus și nu voi repeta ce am cerut noi în acel raport, asta fără să primim vreun răspuns. Sunt uh, unii aici, cum este domnul Geoffrey Van Orden, care știu ce s-a întâmplat cu acest raport. Din păcate, după cum spuneam, invitația noastră a fost ignorată, așadar când Franța a ignorat uh, articolul respectiv care are de face exact cu terorismul, articolul 42 alineatul 7, a trebuit să improvizăm, să creăm un precedent pentru toate viitoarele situații similare. Ca fost ministru al apărării, uh, înțeleg valoarea uh, acțiuni fără precedent, dar sperăm că precedentul creat de noi va funcționa mâine. Iată încă un exemplu că Uniunea Europeană e în pericol de a se afla în ape necunoscute și îndepărtate de realitate, pentru că nu am uh, prevăzut că articolul 42.7 să fie vreodată invocat. Deci nu avem destule instrumente diplomatice și acum trebuie să recurgem la uh, Uh, managementul crizei și uh, conflictul uh, și rezoluția rezolvarea conflictelor care sunt soluții mai costisitoare într-o lume dominantă de politica puterii, noi nu ne putem baza pe superioritatea morală de a nu utiliza soluții militare în apărarea noastră, dar adevărul e că suntem sub asalt și nu ne-am rezolvat problemele interne și noi nu ne putem baza doar pe așa numita soft power, dacă Uniunea Europeană va continua să ignore realitatea din jurul nostru, mă tem că va suferi aceea soartă ca Liga Națiunilor la sfârșitul anilor 30. Și nu ne dorim niciunul așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg Pașcu. Pentru un minut și jumătate dau cuvântul colegului Ivan Orden. Mulțumesc. Trebuie să ne concentrăm pe combaterea amenințărilor dinspre terorism și în special Franța și alți uh, aliați au fost uh, supuși unor atacuri din acest punct de vedere. Deci nu trebuie până la urmă să dăm curs și ambițiilor federaliste din această instituție. În ce privește colaborarea, stabilirea unui cartier general uh, european și a unități autonome europene separate de NATO din punctul de vedere al grupului ECR constituie un pericol. Noi am uh, avertizat în legătură cu uh, riscul ca până la urmă pe plan comunitar să existe amestecuri în politicile noastre naționale. Pentru că atunci când tratatul de la Lisabona uh, s-a referit și la o clasă de uh, apărare, un fel de cosmetizare a articolului 5, Uniunea Europeană nu s-a dovedit capabilă să creeze o forță de apărare uh, națională. Deci au existat doar o parte din statele membre care au participat la activitățile NATO. Deci nu există vreo scuză de a evita acest uh, articol, pentru că uh, noi uh, nu ne dorim, de fapt, ca până la urmă NATO să fie subminat. Mulțumesc domnului Ivan Orden pentru două minute, colegul Pait. Mulțumesc foarte mult. Activarea clauzei de apărare reciprocă de către Franța ne-a oferit o oportunitate, dar și obligația de a defini scopul și beneficiile. Această clauză de asistență reciprocă ne oferă posibilitatea de a stabili uh, bazele asupra căreia se va uh, activa. Până acum a fost interpretată ca o obligație bilaterală pentru statele care au nevoie de ajutor. Totuși trebuie să ne asigurăm că există și un plan de acțiune corect care să fie pus în acțiune astfel încât fiecare să-și înțeleagă obligațiile atunci când un stat decide să invoce aceste obligații. Un stat care are nevoie de ajutor trebuie să poată beneficia de acesta cât se poate de rapid. Timpul este esențial în acest sens și mai trebuie să ținem cont de fapt faptul că nu este un înlocuitor articolului 5 din Carta NATO. Noua paradigmă pe, cu care ne confruntăm cu creșterea atacurilor teroriste ne obligă să abordăm multe aspecte care până acum au fost ignorate sau neluate în seamă. Sistemul Schengen este de asemenea sub atac în condițiile în care unele state își închid granițele și se periclitează principiul de liberă circulație pe care se bazează Europa. Securitatea Europei trebuie întărită prin combaterea acțiunilor teroriste, pentru ca serviciile secrete și rețelele acestora să fie complet funcționale, ar trebui să avem în vedere să creăm rețele paneuropene sau cel puțin să acordăm Europei să mai multe competențe pentru a implementa astfel de rețele transversale în statele membre. Este nevoie de un uh, cadru corespunzător în ceea ce privește folosirea muniției și armelor în statele membre și trebuie de asemenea și întărite regulile pentru export. Mulțumesc, domnule Paet. Urmează un minut și jumătate, domnul Coso Permui. Gracias, presidente, señor alta reprezentante. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne înalt reprezentant, respingem activarea acestei clauze de apărare reciprocă pentru că asta înseamnă un răspuns greșit. Noi nu facem decât să turnăm gaz pe foc și să ne transformăm într-o alianță militară. Nu suntem de acord cu interpretarea Franței, pentru că un atentat terorist nu este un act de război. Această interpretare nu înseamnă decât că nu se, că se interpretează greșit dreptul internațional. Asta înseamnă că ne întoarcem la logica războiului contra terorii. Nu, trebuie uh, răspunsuri civile să tăiem finanțarea sprijinului internațional și să păstrăm statul de drept. Nu, nu ne putem pierde libertățile, nu putem uh, să tragem în muște cu tunul. Pentru că de 13 ani războiul contra terorii a fost un eșec. Uh, a uh, cauzat milioane de morți, sute de mii de refugiați, a distrus state laice, a creat un monstru cum este Daesh, pentru că nu toate lucrurile sunt egale. Uh, Păi intrăm într-un labirint pentru că nu putem uh, să controlăm în mod parlamentar ceea ce se va întâmpla. Să ne întoarcem la uh, soluții mai pașnice, la respectarea dreptului internațional, Carta ONU, neintervenția, să ajutăm statele să eliminăm asimetriile și sărăcia și să facem un embargo al armelor acum. Vielen Dank, Herr Kollege Koso Mulțumesc, stimate coleg permit pentru un minut și jumătate, doamna Valero. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să mă gândesc la victimele ehm, și familiile victimelor atentatelor. Pretutindeni în lume, terorismul trebuie să fie combătut și uh, acest lucru se poate face și printr-o prevenire corespunzătoare, prin utilizarea instrumentelor corespunzătoare. Vorbim astăzi despre o rezoluție. E și bine și rău președintele Oland a decis eh, să se activeze această clauză. Dar eh, asta înseamnă până la urmă să se recurgă la război. Și el, de fapt, a declarat război eh, terorismului ca și George Bush după atentatele din septembrie. Știm însă că prin război nu se poate ajunge la pace. La Paris, cetățeni europeni au fost victimele unor atentate, dar nu a fost vorba despre un atac din partea unui stat străin. Daesh nu este un stat, de aceea ar trebui să se recurgă mai degrabă la metode poliționești. Pentru că, um, de fapt, uh, dacă încercăm să combatem un fenomen pe calea războiului, uh, nu cred că este corect. Noi ar trebui să activăm un articol în care este vorba vorba despre atacuri teroriste, nu despre atacuri din partea unor state dușmane. Pentru că noi nu dorim o militarizare a Europei. De aceea, noi nu ne vom asocia acestei rezoluții comune, ci avem un text propriu care reflectă mai bine valorile noastre. Mulțumesc, doamnei Valero. Dau cuvântul pentru un minut colegului Hukem. Mulțumesc, domnule președinte. În Regatul Unit ni se pune întotdeauna că nu vom avea o armată UE, dar după atacurile de la Paris, iată că nu mai există niciun fel de îndoială încotro ne dreptăm. Chiar și Tony Blair solicită acum sfârșitul suveranității naționale, acordând controlul trupelor Bruselului. Personal, când îl aud pe Tony Blair spunând ceva, în special despre milit, despre armată, cred că e mai bine să faci exact inversul. Atunci când am fost uh, militar, uh, am aflat ce înseamnă să fii în teren. Exist, nu există fundațiile necesare cu clasa de apărare reciprocă, dar ce facem dacă există iar un conflict unde Europa este divizată? Ce se întâmplă dacă se uh, încearcă din nou atacarea insulelor Falkland? Ce se întâmplă dacă se activează clauza pentru apărarea insulelor? În orice caz, fiecare țară trebuie să-și protejeze teritoriile. De aceea, cu susținerea Tratatului de la Lisabona. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, domnule Huchem. Urmează un minut, domnul Obermeier. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Ca austriac sunt mândru de neutralitatea statului din care provin, pentru că nu pot avea înțelegere dacă um, șefii de stat uh, acum recurg la calea militară. Prin activarea acestei obligații, uh, Ehm, trebuie să ne gândim că există parteneriate strategice deja, cum este NATO, ehm, pe care trebuie să le susținem. Austria, ehm, sigur că face parte, pe de altă parte, și din battle grupul european. După înțelegerea mea, în această situație de risc, sigur că trebuie să creăm un fundament de siguranță în Europa, dar asta nu trebuie să ducă la un parteneriat militar pe ușa din dos. Pentru că ă, chiar dacă este vorba de un parteneriat transatlantic, tot pe ușa din dos am acționat. Mulțumesc, domnului Obermeier. Dau cuvântul domnului Papadakis pentru două minute. Mulțumesc se prevede înființarea unui cartier general sau operativ conform articolului 42 al tratatului, dar înființarea acestui cartier general, precum și activarea așa numitei clauze de apărare reciprocă, înseamnă culmea unei uh, intervenții imperialiste în Siria. Victimele ei nu pot fi decât uh, oamenii, popoarele nu trebuie să creăm o armată europeană în, în paralel sau concomitent cu NATO. Se discută dacă să intervenim uh, în uh, Siria, dacă ce va face Rusia, Iranul, uh, guvernele, gu, uh, guvernul SUA, uh, nu știm ce va face, sunt proiecte imperialiste. Poporul elen se opune războaielor imperialiste. Pentru că bogăția este a popoarelor și uh, popor, poporul trebuie să beneficieze de ea. Mulțumesc și acum domnul Buroc, două minute. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, stimați colegi, eu cred că este un act uh, de solidaritate de a da curs invocării Franței a articolului 427. Eu cred că a fost și co- articolul corect invocat, nu ar fi fost corect să se invoce articolul 5 din tratatul NATO pentru că ar fi dus la o confruntare directă cu lumea islamică, iar uh, trebuie să mai constatăm însă că este și o chestiune care vizează colaborarea dintre statele membre. Nu este o operațiune a Uniunii Europene. Însă trebuie să ne punem întrebarea dacă nu putem fi cumva furnizor de servicii care să coordoneze uh, primite ce avioane și așa mai departe. Cred că trebuie să pregătim o astfel de strategie, să avem niște sedii centrale care să coordoneze acțiunile statelor membre pentru ca acestea să poată acționa mai rapid, mai eficient, cu mai puține riscuri pentru soldații noștri, pentru a atinge obiectivul mai rapid, acela de a opri acest război din Orientul Mijlociu, care este periculos pentru noi toți și vedem că această legătură dintre războiul din uh, Orientul Mijlociu și terorismul internațional are o conotație cu totul nouă. Pentru că în aceste teritorii se duce un uh, război cu alte mijloace și uh, instrumentele clasice ale NATO nu mai funcționează. De aceea cred că ar trebui să se clarifice chestiuni precum un sediu central și o colaborare structurată permanentă. Nu pentru a avea mai multe competențe, ci ca furnizor de servicii. Mulțumesc. Care acum cuvântul, două minute, doamna Gomez. Clauza eh, de defeză mutuă invocată pela Franța Mulțumesc. Clauza invocată de Franța după atacurile de la Paris demonstrează că trebuie să trecem de la vorbe la fapte. În politica de securitate și de apărare comună, dacă vedem care este linia frontului uh, la Daesh, vedem uh, care sunt problemele Uniunii Europene și că uh, um, nu există posibilitate să apărăm pe peșmerga. Deci, cel puțin aceasta este percepția cetățenilor. Acum ă, trebuie să o susținem pe înalta reprezentantă pentru activarea acestei clauze, pentru că este vorba despre apărarea cetățenilor, despre interese strategice, despre probleme ale statului de drept, obligația de a fi solidari. Dacă nu uh, ne sprijinim reciproc, dacă nu uh, activăm această clauză, ne întrebăm care ar putea să fie instrumentul corect pentru a combate terorismul în Europa și în lume. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum doamnei Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt uh, juriști care sunt uh, surprinși de invocarea articolului 42 aliniat 7 de către Franța în loc de articolul 222. Asta a surprins pe multă lume. Franța și-a dorit negocieri bilaterale cu statele membre. Consiliul a fost unit în a susține Franța în această privință. Și din această dezbatere deja putem vedea că există totuși o problemă în spatele acestei situații și e nevoie de o decizie unitară. Și vă mulțumesc pentru această contribuție concisă, spune președintele și acum domnul Fautmans. Mulțumesc, domnule președinte, stimată înaltă reprezentantă. Este pentru prima oară când un stat membru invocă articolul 42.7 și este de asemenea un fapt singular că 27 de state membre au răspuns cu da. Două lucruri aș avea de spus. Nu ar fi fost oare mai bine ca Uniunea Europeană să invoce acest articol și să preia un rol de conducere? Nu am fi avut atunci o reacție uh, europeană adevărată și nu își propune oare Consiliul să extindă această uh, reacție astfel încât să putem lua măsuri împreună cu Comisia și în al doilea rând, doamnă Mogherini, acest moment este unul catalizator. Cred că după aceste evenimente putem crea o armată europeană. Dacă nu facem acest lucru acum, atunci când ar trebui folosit acest moment? Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Sacorafa. Un minut. Mulțumesc. Deci, s-a recurs la această clauză de apărare comună pentru că uh, s-a spus că este atacată până la urmă siguranța cetățenilor europeni și este nevoie de solidaritate. Da, este vorba de uh, o solidaritate generoasă. Valorile uh, umane nu au naționalitate. Deci, modul în care trebuie să apărăm drepturile omului trebuie până la urmă să până capăt unui infern, dar cine a distrus aceste țări? Cine a determinat ca acest val de refugiați să încerce să se salveze prin Mediterana? Eu cred că trebuie stopate aceste atacuri, cred că trebuie să ne schimbăm politica, stimați colegi și doamna Mogherini, să excludem intervențiile, blocadele și să recurgem la măsuri nemilitare pentru a reduce sărăcia, probleme problemele sociale, să determinăm creșterea economică. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum lui Michel Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. După emoția stârnită de atentate și frumoasele cuvinte de rigoare, realitatea este că suntem incapabili să luptăm eficace și colectiv contra terorismului. Această clauză de apărare reciprocă, mai ales cu utilizarea articolului uh, acesta din tratat, e utilizată în mod inedit și excepțional și periclitează dezvoltarea unei veritabile politici de securitate și apărare comună pe care o cere mulți dintre noi, uh, indiferent de partidul din care apar, de care aparținem. Mai ales că teroriștii care au lovit Franța veneau în altă țară și trebuie să vedem ce soluții europene aducem pentru a lupta împotriva dezintegrării traiului nostru în comun. Dezbaterea din seara asta Parlament nu este la înălțime, că nu ne asociem deciziilor și mai ales față de acest articol, uh, nici uh, doamna înaltă reprezentant, doamna Mogherini. Clauza asta este tocmai simbol uh, regresiei construcției europene, pentru că merge printr-o logică bilaterală în organizațiile comunitare. Deci, este o stare de urgență, sigur. Eu sunt cetățean francez. Franța, Franța a vrut o apărare europeană și nu înțelegem utilitatea acestui articol sau utilizarea mai degrabă acestui articol care merge contra construcției europene. Mulțumesc. Acum, doamna Alio Marie, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele poporului francez, doresc să mulțumesc înainte de toate tuturor statelor care au susținut această clauză. Doresc să le mulțumesc uh, pentru că uh, unii deja au uh, acționat, au demonstrat pași concreți, dar și pentru mesajul de solidaritate exprimat. Pe de altă parte, stimată doamnă înalt reprezentant al Comisiei, Întrebările pe care ni le punem în legătură cu activarea acestei clauze uh, trebuie să fie legate și de uh, răspuns. Suntem în stare să facem față acestei provocări, pentru că au fost mai multe state victime ale unor atacuri teroriste și sigur că timpul trebuie să aducă răspuns, dar uh, și NATO trebuie să uh, răspundă, cum au zis uh, mulți miniștri. Pe de altă parte, însă, este datoria noastră să apărăm cetățenii iar un stat singur nu va face față acestei provocări indiferent la ce acțiuni recurgem, ele trebuie să fie internaționale, pentru că doamnă înalt reprezentant, trebuie să încercăm să facem uh, progrese în ce privește o Europa Eh, unită în materie de apărare. Și trebuie să ne prezentați o foaie de parcurs, eh, pentru că eh, este nevoie de un cartier general permanent. Trebuie să anticipăm pașii noștri, pentru că în clipa de față nu există un asemenea cartier general. Pe de altă parte, trebuie să existe o unitate în diversitate, trebuie să dezvoltăm dezvoltăm cooperarea uh, structurală permanentă. Trebuie să fim uh, pragmatici, trebuie să fim concreți și, stimată doamnă înalt reprezentant, aștept răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Gilles Paniu pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă înalt reprezentant, dragi colegi, după atacurile teroriste de pe 13 noiembrie 2015, președintele francez, domnul Hollande, a invocat articolul 42 alineat 7 din Tratatul de Lisabona cu ocazia discursului său pronunțat în fața Parlamentului francez reunit pe 16 noiembrie 2015. Confruntați cu barbaria și crimele abjecte și uh, cu morțile de pe teritoriul nostru, solidaritatea europeană era unicul răspuns posibil. Astăzi această solidaritate e simbolizată prin acest articol 42.7 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. Da, Franța are nevoie de o asistență reciprocă a Europei pentru că adesea e singură în luptă Uh, lupta împotriva celor care ne atacă pe toți. Multe state membre au răspuns rapid și pozitiv la uh, invocarea acestui articol și salut uh, decizia lor. Asta trebuie să comunicați o nouă strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene până în iunie 2016, doamnă înalt reprezentant. Și e important ca invocarea de Franța acestei clauze de apărare reciprocă să poată căpăta și o dimensiune operațională, pentru că e prima uh, dată că un stat membru utilizează această clauză. Așadar, haideți ca uh, din această probă să facem o încercare reușită uh, și să reluăm șantierul apărării europene, după cum au spus unii colegi aici. Nu mai putem sta cu ochii închiși pentru că Europa se confruntă cu niște provocări securitare în ansamblul ei, în toate statele membre și în vecinătatea sa imediată. Sahel, Orientul Mijlociu, Orientul Apropiat și concluzia e simplă și anume securitatea noastră e comună, e regională, nu poate fi dispersată și fragmentată. Față cu această situație, doar o adevărată Europa a apărării va fi la înălțime. Europa nu se poate baza doar pe o țară cum e Franța. Franța nu se va putea ocupa singură de securitatea Europei. Deci să nu ne temem să le spunem celor care vor mai puțin Europa că nu au dreptate, deloc. Din potrivă, e doar cu mai multă Europa că vom reuși să luptăm și să înfrângem pe acești teroriști în acest război. Asta e realitatea. Asta e proiectul politic major al nostru care va uh, reda Europei prestigiu pierdut în acești ani de criză. Mulțumesc, dragi colegi și doamnă înaltă, înalt reprezentant pentru atenție. Cred că asta e o dezbatere foarte importantă. și apoi în cooperare cu dumneavoastră și Consiliul European va trebui să venim cu răspunsurile care sunt așteptate nu doar de Franța, ci de toți europenii. Mulțumesc pentru atenție. Eh, eh, Mulțumesc. Și acum are cuvântul Domnul Brandt, Luc, un minut, vă Domnule președinte, doamnelor și domnilor, este absolut clar că Franța are nevoie și merită susținerea activă și solidaritatea tuturor statelor membre din Uniunea Europeană pentru a contracara atacurilor teroriste căruia este expusă Franța, dar și noi. Dar faptul că majoritatea din acest Parlament, socialiștii, dar și PPE-ul, consideră că este momentul pentru a argumenta o apărare europeană, un fel de precursor al unei armate europene, este prea mult. Nu înseamnă că avem nevoie de o armată europeană pentru că Franța se confruntă cu atacuri teroriste. Doamnelor și domnilor, avem un sistem funcțional de securitate și apărare cu NATO și în cadrul NATO trebuie să facem față tuturor amenințărilor militare. Solidaritatea statelor membre se uh, arată prin o acțiune o acțiune uh, benevolă din partea statelor membre în a ajuta Franța. Mai mult nu este necesar. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Urban Crespo. Yes. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Atentatele de la Paris și-au dorit să instaureze o climă și un regim de teroare în rândurile populației cu uh, ura între vecini. Dacă răspunsul la barbarie e să uh, eliminăm libertățile, să ne închidem în casă, atunci victoria terorismului va fi totală. Problema e că Hollande și Uniunea Europeană reeditează strategia militaristă a lui Bush atunci când a declarat războiul global contra terorii. Haideți să tragem învățăminte de pe urma catastrofei care a fost invazia Irakului. După 14 ani, bombele n-au reușit decât să aducă mai multe bombe. De aceea respingem activarea aliniatului 7 al articolului 42 care transformă Uniunea Europeană într-o alianță militară. Să combatem fanatismul și barbaria, sigur, să luptăm împotriva fascismului, dar cu mai multă democrație, să nu participăm la falsa dispută între drepturi și securitate. Mulțumim, pune președintele, și acum domnul Minyarmon are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Mogherini, pentru comentarii și explicațiile noastre privitoare la artic- articolul 42, alineatul 7 și activarea sa. Atacul terorist care a dus la aplicarea sau invocarea respectivei clauze a fost un atac împotriva tuturor euro- europenilor și trebuie să facem front comun față de amenințarea jihadistă. Îmi pare bine că există aici o unanimitate, o solidaritate din par- și din partea miniștrilor uh, apărării, că s-au reunit după atentate, coordonarea, cooperarea între statele membre uh, și cu uh, partenerii noștri internaționali, inclusiv cei din lumea arabă, e fundamentală. Astăzi, primordială e lupta împotriva Daesh și soluționarea conflictului din Siria. Coaliția internațională face o, uh, o muncă foarte importantă acolo Însă nu e suficientă soluția militară și sper că reuniunea din 25 ianuarie a folosit pentru a avansa, având în vedere tensiunile recente între Arabia Saudită și Iran. Dar noi trebuie să luptăm com- în comun împotriva terorismului, nu doar în Siria, ci și în Irak, Cornul Africii, Sahel, etc., etc. Deci e vecinătatea noastră imediată. Sunt vecinii vecinilor noștri acolo are terorismul spații în care dezvoltă capacitățile și periclitează securitatea, stabilitatea locală și regională și chiar securitatea noastră europeană. Și încheie cu un ultim comentariu. Diversele atentate din Europa și sporirea tensiunii și conflictelor din vecinătatea noastră sunt un motiv ca să avansăm, după cum s-a spus, uh, în, pe calea dimensiunii europene a apărării și pentru demararea uh, și activarea diverselor mecanisme cuprinse în tratatul de Lisabona. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Pițula. Mulțumesc, domnule președinte. După atacurile din noiembrie de la Paris, ministrul francez al apărării a invocat articolul 42 punctul 7 al tratatului solicitând sprijin din partea statelor membre pentru a face față atacurilor teroriste. Mulți însă au interpretat greșit această prevedere a tratatului, similar cu articolul 5 al tratatului nord-atlantic, pentru că aici toate statele membre n NATO uh, trebuie să vină în ajutorul statului membru care este atacat. Dar uh, sigur că uh, Uniunea Europeană acum a răspuns într-o manieră pozitivă, însă putem susține Franța în multe feluri, nu neapărat pe cale militară. Sigur că trebuie să ne punem întrebarea securității interne a Uniunii Europene. Răspunsul cel mai bun ar fi că trebuie să facem ceea ce este necesar pentru ca această politică comună să nu mai fie veriga slabă a integrării europene. Pentru că în 2014 eh, deja am cerut o mai mare sinergie pentru a, eh, a eh, salva între 21 și 60 de miliarde de euro. Deci ă, trebuie să găsim o politică care să răspundă provocărilor și poate în ce privește unitatea acestei politici ă, trebuie să fie punctul de plecare în a acționa. Mulțumesc, doar cuvântul acum domnului Nicolae Bareco. Terorul este sred nas, защото няма кой да го спре на границата, а не защото Mulțumesc, ă, domnule președinte. Terorul este fără frontiere și nu putem noi împiedica pentru că nu avem o armată europeană. Dar cineva trebuie să apere frontierele europene. Pentru că pacea este periclitată. Metodele folosite de Daesh sunt o apărare împotriva statelor europene. Uh, statele europene trebuie să ducă un război Uh, cu mijloace importante. Țara mea se află la frontierele externe uh, ale Europei, dar este și cea mai săracă țară a Europei. Și atunci trebuie să dispunem de mijloacele care să fie la înălțimea provocării, amenințării Daesh. Țara mea, iată, acum este teatru de operațiuni și luptă împotriva Rusiei, uh, între, mă scuați, între Rusia și Turcia. Și în loc de a înființa un stat major, Europa ar trebui să ne dea mijloacele pentru ca să ne putem apăra. Mulțumesc acum doamna Calnie, vă rog. Uh, Mr. President, Domnule președinte, stimată înaltă reprezentantă și vicepreședinte, dezbaterea noastră de astăzi este uh, Um, trebuie să ne aduc aminte că la șase ani de la intrarea în vigoare a Tratatului la Lisabona nu există încă aranjamente reciproce pentru invocarea clauzei de apărare reciprocă. Până acum lucrurile s-au desfășurat într-o manieră mai degrabă simbolică decât practică. În conformitate cu acest articol, nu există nicio planificare contingentelor și niciun fel de structură la nivel european pentru implementarea acestei clauze. Răspunsul atacurilor de la Paris și în toate evoluțiile din ultimii ani au arătat că avem nevoie de o Uniune Europeană a Apărării care să includă țările care doresc să coopereze mai intens în domeniul apărării pentru a face progrese în vederea unei colaborări structurate permanente. De asemenea, trebuie să avem și uh, sedii centrale și planificarea operațiunilor, dar în strânsă cooperare cu NATO. De fapt, o mai strânsă cooperare între NATO și UE reprezintă un element cheie în apărarea țărilor și mecanismelor noastre în viitor. Nu trebuie să reinventăm roata ci să ne pregătim împreună pentru orice orice fel de atacuri, fie că este vorba de atacuri tradiționale militare sau atacuri foarte sofisticate nemilitare. Aici Uniunea Europeană trebuie să joace un rol cheie. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Înaltă reprezentantă, după cum știți, este pentru prima dată când este invocată această clauză de apărare reciprocă. Trebuie să avem o viziune pe termen lung, să dezvoltăm niște linii directoare concrete care să ne permită să răspundem uh, rapid și eficient în viitor. Dar trebuie să fie și o ocazie pentru a consolida cooperarea între serviciile secrete. Sigur că e greu să justificăm în fața viața cetățenilor uh, faptul că Uniunea Europeană cheltuiește mult mai mult pentru apărare decât alte mari puteri, dar este mai puțin eficientă pentru că nu conlucrează. Cum putem justifica justifica până la urmă faptul că um, se strecoară uh, teroriști în țările noastre pentru că nu uh, partajăm până la urmă informațiile serviciilor de securitate. Cooperarea la nivelul european trebuie să găsească răspunsul. Asta nu înseamnă că guvernele naționale vor fi private de uh, drepturile suverane. Și nu există nici un paralelism față de NATO. Deci înseamnă să existe o specializare, trebuie să existe cercetare comună, integrare a pieței comune, trebuie să existe însă și o politică de apărare comunitară. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum domnului Andrei Plenković pentru un minut și jumătate. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, după atacurile brutale teroriste de la Paris, Franța a hotărât să invoce clauza de apărare reciprocă prevăzută în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Așadar, să invoce uh, punerea în aplicare de către statele membre a acestei prevederi și Asta, asta cred eu este un mod de a sublinia contribuția statelor membre. Am văzut uh, că statele membre sunt angajate pe calea ajutorării Franței și asta și în alte teatre de operații militare în întreaga lume. Întreaga lume. Și bazându-ne pe această rezoluție, vedem astăzi că putem consolida mecanismele de cooperare continuă care vor include instituțiile Uniunii Europene, într-un context uh, al eforturilor pe scară mai largă, globală, cu o strategie globală pentru politicile europene de apărare și securitate. Deci aș fi curios cum uh, credeți că vom pune în aplicare articolul 42.7, ținând cont și de articolul 222 și de Carta ONU. Cum oare vom aplica toate acestea în contextul Uniunii Europene? Așadar, un plan de acțiune pentru apărare și o carte albă a apărării reprezintă prioritățile noastre în următoarele șase luni pe durata președinției neerlandeze. Mulțumesc și acum domnul Boris Sala. Colegovia, nașa rezoluția spravne pojad... Mulțumesc. Rezoluția noastră solicită pe bună dreptate garanții egale de securitate pentru toți cetățenii UE. Și de asemenea mai cere pe bună dreptate un loc pentru Uniunea Europeană în Consiliul de Securitate ONU. Totuși, această solicitare a Franței, bazată pe articolul 42.7 a Tratatului de la Lisabona, nu se poate uh, trata în bilateral. E nevoie de garanții de securitate pentru toți cetățenii Europei și un uh, loc în Consiliul de Securitate pentru Uniunea Europeană nu poate fi obținut decât dacă avem o apărare comună cât de mică, dar care să fie la dispoziția întregii Uniuni Europene. Și mai avem nevoie și de un serviciu de informații european. Fără aceste două eh, instrumente, acele competențe pe care le solicită tratatul de la Lisabona pentru protejarea cetățenilor noștri nu pot fi îndeplinite. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul domnul Tule Kelam. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Mogherini, Provocările dinspre terorismul uh, islamic constituie o problemă pentru toate statele membre și pentru fiecare cetățean european. De aceea este nevoie de solidaritate și de asistență reciprocă. Atacurile de la Paris uh, trebuie până la urmă să acționeze ca un uh, catalizator pentru a ne coordona mai bine politica de apărare și de securitate. Dar acum trebuie să descoperim, să valorificăm toate posibilitățile pe care tratatul de funcționare a Uniunii ni le oferă pentru că um, până la urmă acest uh, potențial nu trebuie să rămână unul strict teoretic. Trebuie să fie folosite aceste instrumente și în uh, paralel cu 42.7. Pentru că Există necesitatea urgentă de a coopera, bineînțeles, mai strict cu NATO, să existe niște aranjamente de apărare și de securitate care să fie compatibile, mai ales când este vorba de o agresiune împotriva teritoriului unui stat membru. Deci trebuie utilizate eficient capacitățile existente în Uniunea Europeană, dar este nevoie și de un cartier general militar uh, pe plan, pentru uh, rezolvarea problemelor strategice și de cooperare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dziękuję bardzo les attentats terroristes qui ont... Mulțumesc. Atentatele teroriste care au lovit Franța cu sălbăticie nu i-au lovit doar pe francezi, ci, ci pe toți europenii. Singura acțiune posibilă pentru a lupta eficient contra terorismului poate fi doar uh, o, un răspuns european și clauza de apărare mutuală reciprocă e doar o primă etapă. E vorba de o, dis- o dispoziție crucială în sistemul nostru de solidaritate, e vorba de obligație de solidaritate care este și un act politic puternic în aceste timpuri de criză și de amenințare directă, directă la adresa teritoriului nostru. Mai multe țări au răspuns pozitiv apelului Franței și vreau să salut capacitatea lor de reacție și angajamentul acestor state membre angajarea efectivă a statelor membre e, bineînțeles, foarte uh, diversificată și trebuie ca promisiunile să fie urmate de acte concrete. Dar chiar dacă contribuțiile individuale pot părea limitate, dacă le adunăm uh, pe toate și le punem împreună, nu sunt deloc neglijabile. Activarea clauzei de apărare mutuală oferă o excelentă fereastră de oportunitate pentru a consolida politica de apărare și de securitate. Și trebuie să profităm de această șansă pentru a defini o strategie clară în materie de apărare, să ne reciprocizăm forțele și mijloacele, că nu mai este o opțiune, ci o necesitate absolută. Nu ne mai putem permite să acționăm fiecare în colțișorul său, pentru că prioritățile sunt de acum înainte comune. Lupta împotriva Daesh, stoparea războiului în Siria, stabilizarea Libiei. Uniunea trebuie să acționeze ca un singur bloc, pentru a putea face diferența. Mulțumesc! Andrei Kovacev. Acum domnul Andrei Kovacev, vă rog. Prin председател, госпожо Могерини, европейските граждани искат от нас бързи и ефективни решения. Cetățenii europeni așteaptă din partea noastră soluții eficiente pentru că pericolul există deja deci, sigur că fiecare stat membru trebuie să acționeze conform capacităților. Să ne gândim însă că și China, statele arabe, în cadrul Convenției de la Viena, doresc să acționeze pentru garantarea păcii în Irak și în alte zone din Orientul Mijlociu. Doamna Mogherini, articolul 42, aliniatul 7, trebuie să servească ca și catalizator uh, pentru o politică de apărare și uh, pentru crearea unei armate europene. Înainte de toate, însă, trebuie să se creeze un centru militar uh, pe plan strategic și operațional care să poată să coordoneze acțiunile în situații situații de urgență. Și uh, acest articol 42 aliniatul 7 uh, nu exclude o colaborare permanentă cu NATO sau vreo dublare a acțiunilor. Uh, lupta împotriva terorismului și islamismului radical trebuie până la urmă să devină eficient și bruselul trebuie să ia măsuri din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Îi trecem la procedura Catch the Eye și dau cuvântul domnului Jatomacici. Hvala lijepa. Vjerujem da je svakome Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că orice ființă umană conștientă își dă seama că uh, Terorismul nu poate fi contracarat de un singur stat membru. Avem nevoie de o abordare coordonată. Franța are nevoie de ajutorul nostru și trebuie să venim în asistența sa. Nu pentru că trebuie să dăm un, articol, un răspuns la articolul 42.7, ci pentru că este ceea ce trebuie făcut. Totuși, nu sunt sigură dacă invocarea acestui articol la clauze de apărare reciprocă este calea cea mai bună, pentru că ar presupune că Franța este supusă unei agresiuni armate, ce ar putea fi înfăptuită doar printr-un alt stat. Uh, dând curs acestei uh, clauze, am uh, acordat Daesh statutul de stat. Statul islamic însă ar trebui tratat ca o organizație teroristă și nimic mai mult. De aceea consider că invocarea acestei clauze de apărare reciprocă nu este în interesul Uniunii, ceea ce nu însă exclude oferirea asistenței necesare către Franța pe bază voluntară. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Isabela Adinolfi. Un minut. Mulțumesc. Foarte bună limba italiană, domnule președinte. Cererea guvernului francez de a activa clauza de asistență reciprocă pe de o parte se poate înțelege, cel puțin în principiu, după tragicele evenimente de la Paris, dar pe de altă parte reprezintă o ocazie ratată și poate o eroare juridică Aici articolul 222, care vorbește expres despre cazul în care un stat membru e victima unui atac terorist, ar părea mai uh, potrivit de invocat. ISIS nu poate fi considerat ca fiind un stat, pentru că doar un stat poate uh, comite un atac armat. Și apoi, această alegere duce la prevalența metodei interguvernative asupra celei comunitare. De fapt, Franța, unilateral, a început să bombardeze Siria și diversele state europene au fost uh, chemate să dea o mână de ajutor, dar Europa în general, nu a fost implicată, nu s-a dat un răspuns univoc. O ocazie ratată de a demonstra unitatea europeană, mai ales în lupta împotriva terorismului. Mulțumesc! Mulțumesc! Spune președintele. Domnul Marias acum. Mulțumesc. Clauza de asistență reciprocă din articolul 42.7 și articolul 222 din Tratatul Uniunii Europene precizează că un stat membru este supus unui terorist, unui atac terorist, beneficiază de asistență doar pe teritoriul <laughs> său. Deci această clauză nu poate fi folosită pentru încălcarea securității unui stat membru. Prin urmare, solicitarea uh, Franței pentru operațiuni militare în Orientul Mijlociu nu are bază juridică. Uh, este vorba de misiuni care nu combat terorismul, așa cum am văzut și în criza din Siria. și cum s-a subliniat și de către un think tank independent, care spune că o mare parte din opoziția siriană susținută de Franța este de fapt compusă din grupuri de islamiști, ceea ce ne arată calitatea acestor organizații, lucru neglijat de statele membre europene. Statele membre trebuie să stea deoparte de intervenții imperialiste. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Epideos. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 42, aliniatul 7 din Tratatul Uniunii Europene, deci clauza de activare a apărării reciproce, este o obligație de în alt nivel al statelor membre de a veni în sprijinul uh, altui stat al cărui teritoriu este atacat sau este amenințat de un atac militar. Este o decizie foarte bună și asta demonstrează că Uniunea Europeană s-a decis să demonstreze solidaritate față de alte state. Dar cum putem noi să credem într-o asemenea atitudine? Timp de mulți ani știți foarte bine că Turcia amenință Grecia, membră a Uniunii Europene, o amenință cu războiul și nu recunoaște un alt stat al Uniunii Europene, nu recunoaște Ciprul. Care a fost poziția Uniunii Europene vis-a-vis -vis de această problemă? A solicitat cumva Turciei să înceteze să se mai comporte astfel? Uniunea Europeană nu a acționat hotărât hotărât. Deci cum uh, am putea să ne așteptăm că Uniunea Europeană va acționa hotărât când ar fi nevoie de o intervenție militară? Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum doamnei comisar Federica Mogherini. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a spune că ne confruntăm aici cu un fel de amenințare care n-a fost percepută ca atare acum șase ani la intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, pentru că e clar că e vorba de o amenințare internă, să ne aducem aminte că naționalitatea teroriștilor era una europeană, dar cu o legătură externă clară, pentru că se făceau trimiteri clare traininguri, susțineri, resurse care făceau această legătură cu ceea ce se întâmplă în Siria și cu Daesh. Așadar, în mod clar, această delimitare între intern și extern era mult mai uh, clară acum șase ani decât acum. Și vreau să mai subliniez că pentru a răspunde și celor dintre dumneavoastră care s-au referit la nevoia de a ne apăra frontierele. Să ne ducem aminte că atacurile de la Paris au fost, din păcate, înfăptuite de oameni cu un pașaport european. Deci nu e vorba doar de a ne apăra teritoriile de exterior, ci este o chestiune mult mai complexă de a garanta siguranța și securitatea cetățenilor noștri față de o amenințare care este în aceeași măsură internă și externă. Și cred, sper, că strategia globală la care lucrăm ne va ajuta să redefinim o direcție comună și cu privire la modul de a garanta securitatea cetățenilor noștri în aceste vremuri, vremuri noi, diferite. Acestea fiind spuse, aș dori să răspund la câteva întrebări specifice. În primul rând, invocarea articolului 42.7 în detrimentul articolului 222. În primul rând, revine statelor membre decizia politică de a opta pentru un articol sau altul atunci când este vorba de a solicita asistența altor state membre. Dar haideți să comparăm cele două articole în cauză. Articolul 42.7 se referă la agresiuni armate sau atacuri armate. Avem versiuni lingvistice diferite în diferitele limbi pe teritoriile uh, statelor membre, în timp ce articolul 222 se referă la atacuri teroriste sau dezastre naturale sau comise de om. În ambele cazuri, statele membre trebuie să acționeze. În ceea ce privește contribuțiile, în cazul articolului 42.7, asistența vine din partea statelor membre individuale, în timp ce articolul 222, așa cum au subliniat unii dintre voastră, solicită de asemenea și mobilizarea unor instrumente europene. Acum, în ceea ce privește implementarea, și aici cred că este partea interesantă pentru dezbaterea noastră în viitor. Articolul 42.7 lasă o cale liberă uh, procesului de implementare, nu e prescris nimic și acele linii directoare pe care le-ați solicitat în 2012 nu s-au redactat și eu cred că astăzi uh, trăim această experiență a implementării articolului 42.7, punând la oaltă toate resursele noastre, toate uh, serviciile de consultanță, să spunem, din serviciile noastre. Este ceea ce am făcut până acum Uh, de la momentul deciziei Franței de a invoca acest articol și momentul anunțării invocării acestui articol în Consiliul de Apărare. Uh, a, a fost vorba doar de 24 de ore, însă cred activitatea depusă atât de serviciile noastre juridice, cât și de structurile noastre care se ocupă de acest tip de asistență au funcționat extrem de bine și, de asemenea, și coordonarea între statele membre. Dar, încă o dată, în ceea ce privește implementarea, articolul 22 prevede, din potrivă, ca Uniunea Europeană să aibă un rol determinant datorită implicării potențiale a instrumentelor Uniunii Europene. Însă, permiteți-mi să mai spun ceva ce am subliniat și în introducerea mea. Chiar dacă formularea articolului 42.7 nu prevede un rol specific pentru Uniunea Europeană la nivelul implementării, noi am decis împreună cu Franța și cu toate statele membre, în timpul Consiliului care a avut loc pe 17 decembrie, dacă nu greșesc, atunci am decis așadar să implicăm toate structurile și instituțiile relevante din Uniunea Europeană, inclusiv eu însumi. Um, eu cred că această opțiune a arătat voința noastră a tuturor de a folosi acest articol ca o modalitate de a consolida rolul Uniunii Europene în acest domeniu. Mai există un element care poate pare tehnic, dar cred că este de importanță. Elmar Brock s-a referit la acest lucru. Locația asistenței solicitate este diferită între articolele 42 și articolul 222. În cazul articolului 222, asistența se oferă pe teritoriul statului membru pentru a consolida capacitățile pe perioada crizei. În timp ce în cazul articolului 42.7, Franța a solicitat asistență pe un teritoriu extern. Eu cred că a fost în mod clar un element uh, care a fost avut în vedere în timpul acelor ore. Ar mai fi fost și alte articole care ar fi putut fi invocate pe lângă cele două. Pentru că știți foarte bine că mai există și articolul 44, care nu a fost uh, de asemenea folosit niciodată, care ar fi presupus ca Uh, politica comună și de apărare uh, a Uniunii, deci operațiuni militare în care să participe anumite state membre care doresc acest lucru, parcă așa se precizează în articol, își asumă responsabilitatea împreună cu Consiliul pentru a conduce în numele Uniunii Europene o misiune sau o operațiune în domeniul politicii comune de apărare. Părerea mea personală și cred că și Consiliul ar susține această idee, cred că este aceea că nu s-ar impune acum ca Uniunea Europeană să vină cu o misiune sau operațiune militară împotriva Daesh. Este o opțiune militară uh, nu este vorba de o utilizare din punct de vedere tehnic a tratatului și cred că majoritatea dintre dumneavoastră sunt de acord cu mine atunci când spunem că, sigur că situația se poate schimba, dar în momentul de față nu văd un rol pentru Uniunea Europeană printr-o acțiune militară comună în Siria și Irak împotriva Daesh. În timp ce, sigur, există alte forme de angajament pentru Uniunea Europeană ca atare. Așa cum vă spuneam, în faza de implementare, articolul 42.7, toate etapele, ce, ce reprezintă un fel de upgradare a rolului instituțiilor și structurilor europene în comparație cu formularea din articol ce este un ceea ce este un semnal politic și, pe de altă parte, mai există și activitatea diplomatică și umanitară și activitatea uh, UE la nivelul coaliției împotriva uh, Daesh. Acum am problema NATO. Vreau să clarific câteva lucruri pe care unii dintre dumneavoastră le cunosc foarte bine. Acele state membre care sunt și membre NATO Asistența reciprocă UE reprezintă un element complementar față de clauza de apărare reciprocă a, din acordul NATO. Aici se spune că asistență și cooperare din domeniu sunt privite ca și complementare cu cele din Alianța NATO pentru acele state care fac parte din această alianță. Deci niciun fel de intercalare, este vorba doar de complementaritate. Și aș mai adăuga că în acest uh, prim an, sau în aceste câteva luni, practic, uh, pe perioada în care Jens Stoltenberg și eu am deținut aceste funcții, am uh, întărit cooperarea UE-NATO într-o manieră semnificativă și lucrurile cred că se vor concretiza și mai mult pe măsură ce ne vom dezvolta strategia de acum până în iunie și pe măsură ce ajungem și la summitul NATO din iulie. Sunt două procese paralele cu două căi uh, diferite, dar comunicăm și facem schimb de opinie, în special în acele domenii unde operațiunile noastre pot fi complementare în beneficiul tuturor, ca de pildă în acele domenii unde Uniunea Europeană are sau vine cu o valoare adăugată specifică atunci când este vorba de alte tipuri de amenințări sau securitatea cibernetică. Aș dori să mai adaug că decizia Franței, pe care am împărtășit-o și Consiliu, de a invoca articolul 42.7, a fost și reprezintă în continuare un semn că Uniunea Europeană poate și trebuie privită ca un furnizor efectiv de securitate, în primul rând de către propriile state membre. În al doilea rând, solidaritatea face parte din Uniunea noastră. În al treilea rând, toate articolele ale tratatului pot fi invocate în această privință nu avem nevoie de dezbateri ideologice sau teoretice, pentru că, în primul rând, nu ne putem permite dezbateri teoretice în momentul de față. Securitatea continentului nostru este amenințată. Dar nu avem nevoie de dezbateri ideologice. Trebuie să punem în aplicare și să folosim uh, instrumentele de care dispunem deja și trebuie să creăm condițiile politice pentru a face acest lucru împreună, uniți, subliniind valoarea adăugată a Uniunii Europene. A- și în dimensiunea care vizează securitatea și apărarea unde poate deveni un instrument din ce în ce mai prețios și vital care să deservească și interesele naționale, în anumite cazuri, într-o manieră mai eficientă decât ar face o abordare pur națională. Uniunea Europeană are o valoare adăugată în această privință și aș dori să menționez cele 17 misiuni și operațiuni pe care le desfășurăm deja în întreaga lume și care reprezintă un instrument pentru toate statele membre împreună pentru a acționa în diferite teatre de operațiuni unde împreună suntem mai buni decât singuri. Pentru că există dimensiuni specifice unde instrumentele UE funcționează mai bine decât poate chiar instrumentele NATO sau alte instrumente chiar uh, la nivel de ONU. Eu cred că atât uh, Consiliul și concluziile din decembrie 2015 uh, arată o direcție clară de a investi mai mult în dimensiunea PESC și sunt uh, încrezătoare că și cu ajutorul dumneavoastră munca politică necesară pe care trebuie să o facem se va realiza pentru a ajunge la implementarea pe deplin a prevederilor tratatului și în uh, favoarea securității tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Dziękuję bardzo pani Mulțumim, doamnă președintă, vicepreședintă Comisiei și doamnă reprezentant. Acum am încheiat dezbaterea.